Vamos a empezar la, la sesión. O să începem uh, ședința. Bună ziua tuturor! Adoptarea ordinii de zi uh, de la reuniunile de pe 4 și 5 mai. Observații. Vreau să vă spun că punctele 5 și 6 sunt amânate. Nu s-a ajuns la niciun fel de acord la birou. Deci cu Turmenistanul, Turmenistanul amânare. Începem cu raportul domnului Fernandes pe buget. Bugetul 2016, schimb de opinii. Comisia și-a prezentat proiectul în acest sens pe 26 mai și închipui că domnul Fernandez lucrează din răsputeri pe acest raport. Dezbaterea va permite a FED să-și transmită mesajul propriu, pentru că e nevoie de bani pentru a continua activitățile noastre în toată lumea și pentru a avea un impact cât de cât asupra orientărilor bugetare pe anul acesta ceva deosebit de important pentru a garanta independența activităților externe ale UE, dau cuvântul domnului Fernandes imediat, care ne va spune ce se întâmplă cu procedura bugetului. Mulțumesc foarte mult! Domnule președinte, vroiam să pun o întrebare în ce privește avizul pentru Turmenistan. Eu eram raportor din umbră și vreau să știu care este explicația pentru când a fost amânată discuția, ca să înțeleg și eu mai bine ce s-a întâmplat, din, din ce motiv s-a amânat dezbaterea. Mulțumesc! ¿Quiere usted, ¿Se ha intervenido? Bueno, yo, eh, la información que tenemos es que no se discutió en la mesa. Da, noi știm doar că nu s-a discutat la coordonatori acest subiect și deci pe data viitoare, săptămâna viitoare, se va discuta acest lucru. Nu știm exact când va fi reluat dosarul. Trebuie amânat. Mulțumesc. Mulțumesc. Okay. Perdone, disculpe. Scuzați. Merci, Monsieur le Président. Je viens... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă fac o prezentare a principalor orientări, dar uh, săptămâna trecută, pe 27, Comisia a venit cu propria propunere bugetară. În general, reamintesc, avem cele trei uh, principale orientări ocupare, spirit întreprinzător, întreprinderi, dar și solidaritate externă și internă, priorități așadar. Înseamnă că rubrica 4 pentru noi în liniile directoare din plenară, această rubrică se desprinde ca ceva foarte important. Am mai pus ceva în rezoluția noastră, care nici măcar nu trebuie să figureze, fiind ceva firesc de la sine înțeles, și anume că reamintim Comisiei și Consiliului că trebuie să respectăm compromisurile la care s-a ajuns, angajamentele care au fost luate și cadrul financiar multianual. Asta înseamnă că trebuie să respectăm compromisurile pe care le-am obținut și, de asemenea, trebuie să se ofere fonduri suficiente pentru cheltuielile de angajament, creditele de plăți, așadar. Dar, când vorbim despre aceste compromisuri, vorbim și despre folosirea marjelor nefolosite, neutilizate. Știți bine, regulamentul care a fost adoptat cu greutate și care conține acel articol 14 care spune că banii, de fapt nu banii, ci creditele de angajament, care nu sunt folosite într-un an, intră la o marjă globală și apoi pot fi folosite pentru măsuri legate de creștere, de ocuparea forței de muncă. Trebuie să reamintim asta tot timpul și să repetăm, pentru că Consiliul nu dorește această metodă, ci dorește să um, reducă un buget deja redus. Însă Parlamentul a adoptat cadrul financiar multianual tocmai pentru că îi oferea o flexibilitate. Această flexibilitate așadar de a folosi acele resturi, acele marje folosite. Reamintesc că pe 4 iunie este data limită pentru acțiunile pregătitoare, proiecte pilot. Deci, un aspect important, pe 17 iunie apoi data limită pentru adoptarea avizelor pentru raport în vederea trilogului, 3 septembrie depunerea amendamentelor pentru deputați, 10 septembrie pentru grupuri, 17. Rezoluția sfârșitul lui septembrie, începutul lui octombrie, voturile în comisie privind amendamente, apoi uh, rezoluția în comisie și uh, la plenara din noiembrie votul, iată calendarul pe care îl avem în vedere. Propunerea comisiei de buget de pe 27 mai, deci cea prezentată săptămâna trecută. Mi se pare o poziție bună, ceva pozitiv, mai ales rubrica 4, Europa Globală. Există așadar această preocupare de a respecta angajamentele luate, exact ce am spus la început. Și tocmai de aceea observăm că avem o creștere semnificativă pentru plăți 28,5%, dar și pentru angajamente. La acest capitol, angajamente, în propunerea Comisiei remarcăm o creștere pentru instrumentul de vecinătate de 4,9% și pentru celelalte programe, de asemenea, de exemplu, Fondul de Garanție Acțiune Externă, 78% creștere în raport cu 2015, Bineînțeles că compar tot timpul cu anul precedent, deci 2015. De asemenea, o creștere pentru Aid Volunteer Initiatives și pentru cooperarea în domeniul securității nucleare. De asemenea, creșteri mari la plăți, adică, deci, creșteri destul de mari ale fondurilor pentru instrumentul de vecinătate, 34,1% pentru instrumentul pentru asistență 33% și alte programe la fel uh, au beneficiat de creștere, programe mai mici, garanția externă 78%, protecție civilă 44%, instrumentul împotriva sărăciei și pentru pace, peste 30% și de asemenea un alt program eficiază de o creștere de aproape 30%, deci creșteri destul de mari, bugetare și pe de altă parte trebuie să fim realiști. În orice caz, suntem pe calea cea bună, însă trebuie reamintit că este o rușine faptul că la rubrica 4, din cauza întârzierii plăților, s-au plătit aproximativ 1,7 milioane de euro în 2015. Probleme așadar, la anul însă va trebui să rezolvăm aceste probleme, aceste chestiuni și de asta spun că proiectul de la comisie ne pune pe calea cea bună pentru că, iată, se trimit banii către plăți, suficient sau nu rămâne de văzut, însă n-am cerut una de pe cer în ceea ce privește prioritățile bugetare pe care am putea să uh, le avem. Vă cer avizul, vă cer opinia, ascult și vreau să știu care sunt propriile dumneavoastră priorități pentru ca să avem uh, un buget realist, acesta este scopul, un buget care uh, este unul responsabil, care nu uită compromisurile făcute și care dă curs priorităților toate aceste lucruri mă interesează. Aș dori să știu care este opinia dumneavoastră, care, fiți sigur, va fi luată în considerare. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Fernandez. Îmi închipui că colegii vor da multă informație acestui domnule Preda, raportor. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori în primul rând să mulțumesc domnului Fernandes pentru că a venit să ne prezinte aici situația cu bugetul și că am intrat în dialog. Mă bucur că avem o creștere mare a fondurilor, așa cum a fost prezentată de către comisie și la plăți și la angajamente. Capitolul 4, așadar, politica externă a Uniunii. Sunt convins că pentru că Uniunea Europeană să poată să aibă ponderea pe care și-o dorește pe plan internațional, ea trebuie să se doteze de mijloace la înălțime. De aceea, creșterile suplimentare din bugetul Comisiei sunt foarte binevenite. Și vreau să remarc aici importanța creditelor care au crescut, creditelor de plăți de pildă instrumentul pentru stabilitate și pace, care va putea astfel să continue, el fiind deocamdată suspendat din motive de finanțe. Iar comisia noastră, FED în ultimele luni a subliniat importanța vecinătății, prioritatea pentru noi vecinătatea din sud, din est, în acest sens, instrumentul pentru vecinătate, e important să primească suficiente fonduri, astfel încât să putem să sprijinim țările din vecinătatea noastră, având în vedere uh, problemele mari cu care se confruntă. De asemenea, vreau să mai spun un lucru, și anume că bugetul de anul acesta arată angajamentul nostru în favoarea democrației și a drepturilor omului în țările vecine, dar și dincolo de regiunea limitrofă. Vreau să pun o întrebare așadar domnului Fernandes în ceea ce privește posibilă reacția Consiliului. A primit oare semnale în legătură cu reacția de la Consiliu în raport cu creșterile profite de comisie vreo deblocare este oare preconizată? Ce se va întâmpla? Bugetul final va putea, într-adevăr, să reflecte angajamentele pe care le-am luat în raport cu țările vecine la sud și la est. Despre ce e vorba? Avem ceva tangibil? Mulțumesc foarte mult, domnule Preda. Acum, doamna Gomes. Domnule președinte, și eu vreau să mulțumesc colegului Fernandes pentru cuvintele introductive pentru raportul său. Numesc în numele domnului Zigmantis, raportor în umbră din partea grupului meu, n-a putut să vină astăzi aici, din păcate. Am dorit în primul rând să spunem și să subliniem că ar fi bine ca Comisia pe anii viitori să ne prezinte proiectul de buget mult mai devreme, în timpul anului, așadar, astfel încât să ne asigurăm că și comisia noastră își dă un aviz așa cum trebuie, așa cum a făcut-o și în anii trecuți. De asemenea, bugetul trebuie să fie în așa fel încât Uniunea Europeană să poată să joace rolul pe scena internațională. Așadar, să reflecte prioritățile globale, mondiale, iar uh, finanțe, fondurile să fie alocate ca tare. De aceea și domnul Fernandez ne-a spus că este deschis. În acest sens, grupul meu consideră că este bine că avem aceste creșteri de 5,6% pentru rubrica 4 și că asta poate să compenseze eventual uh, reducerile bugetare care au fost uh, operate în anii trecuți, având în vedere cadrul financiar multianual. De asemenea, noi spunem, uh, într-adevăr, că instrumentul european pentru democrație și drepturile omului rămâne un element esențial care ne ajută să proiectăm în continuare în exterior valorile europene. În ce privește instrumentul pentru stabilitate și pace, observăm în acest context că apar aici operațiuni foarte vizibile, cum ar fi cea din Ucraina, Sahel Mali, Sahel Niger și misiuni legate de ce se întâmplă în Siria. Însă, pe de altă parte, nu vedem nicăieri conflictele amenințările și provocările care au apărut în zona mediteraneană, mai cu seamă din pricina ceea ce se întâmplă în Libia. Iată de ce grupul meu consideră că ce avem pe masă nu este suficient. Și atunci, asta nu ne va permite nici să ne onorăm plățile neonorate din trecut. Cât privește acea creștere cu 4,9 pentru instrumentul de vecinătate, noi considerăm că aceasta nu este suficientă. Este clar că Siria și Ucraina reprezintă priorități, însă Având în vedere ce se întâmplă în Libia, nu vedem nicăieri reflectată urgența de acolo și nu vedem nici uh, că s-ar fi preconizat ceva în acest sens. În sfârșit, într-adevăr, este foarte important să continuăm să avem fonduri pentru a sprijini procesul de pace din Orientul Mijlociu, deși știm bine în ce stadiu se găsește acesta sau nu se mai găsește. Însă, pentru a, sub, uh, deci pentru a sprijini printre alte autoritatea palestiniană și ANDA, însă, având în vedere ce apare în buget, uh, banii respectiv nu sunt suficienți pentru a face față nevoilor actuale ale acestor programe, de aceea cerem uh, Comisiei Buget să facă niște rectificări pentru bugetul final. Vă mulțumesc foarte mult! Domnule Fernandez, nu mai sunt alte persoane care doresc să intervine. Vă dau cuvântul imediat dacă doriți să reacționați. Nu una... Uh, Mulțumesc. Vreau să vă spun că liniile noastre directoare au fost adoptate după prezentarea acestei, acestui proiect de buget de către Comisia Europeană. Acum, urmează lectura Consiliului, iar Parlamentul va trebui să analizeze din nou acest proiect de buget. Deci, în momentul de față, eu nu pot să vă spun care sunt prioritățile Consiliului. În mod obișnuit, uh, Consiliul operează scăderi, scăderi bugetare. De fiecare dată scăderile acestea sunt operate la nivelul proiectului de buget uh, prezentat de către Comisie. În ceea ce privește politica de vecinătate sud și est, în propunerea Comisiei avem o creștere propusă pentru sud o creștere a creditelor de plată 197,3% și pentru Est 136% pentru creditele de plată. Deci iată, înseamnă că politica de vecinătate este o prioritate și prin urmare trebuie să oferim acestei politici uh, fondurile necesare. Acum, în ceea ce privește angajamentele și plățile. Nu. Ar trebui să cerem ca fondurile uh, puse la dispoziție să fie suficiente. Uh, nu trebuie să cerem ca angajamentele să fie pe măsura creditelor de plată. Ar trebui să fie de la sine înțeles că acest echilibru trebuie să fie stabilit de la bun început. Noi am tot insistat asupra acestui punct. Da bine, dacă totul ar merge bine, n-ar mai trebui să insistăm, într-adevăr. Din păcate, iată că logica mea, conform cărora, căreia plă, uh, plățile sunt consecința logică a uh, angajamentelor, nu se aplică neapărat de fiecare dată. Acum, în ceea ce privește politica de vecinătate, 34,8% creștere. Angajamentele au uh, crescut cu, de asemenea, peste 35%. Dar trebuie să fim uh, foarte atenți și aici, pentru că dacă angajamentele nu sunt pe măsura plăților, atunci uh, nu putem decât genera probleme. Uh, o altă rubrică este, vizează Mediterana. Este vorba despre rubrica 3. Acolo instrumentul de flexibilitate este de 24 de milioane, deci avem marje și vom utiliza aceste marjă pentru a rezolva probleme legate de azil, migrație și criza din uh, Mediterana. Dar asta nu e inclus în uh, rubrica 4. Voi aștepta cu nerăbdare comentariile dumneavoastră, recomandările dumneavoastră și mai apoi, bineînțeles, trebuie să ne așteptăm la, un, o, la o luptă. De fiecare dată ne luptăm, nu-i așa, cu Consiliul. Când vorbesc de respectarea compromisurilor, mă refer la respectarea prevederilor CFM-ului și, de asemenea, mă refer la punerea la dispoziția a creditelor de plată pe măsura creditelor de angajament stabilită. Dar să nu, ne, să nu uităm că la rubrica 4 am plătit 1,7 milioane de euro sub formă de dobânzi pentru întârzieri la plăți. Așa ceva este inadmisibil. Mulțumesc! Mulțumesc pentru această prezentare. pornesc de la premisa că toate aceste informații au fost uh, utile. Bun, pentru că punctele 5 și 6 vor fi reportate, vă propun să întrerupem ședința în momentul de față și să o reluăm la ora 4, când vom discuta politica europeană de vecinătate.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

Vamos a, a reanudar la... Reluăm întâlnirea noastră cu punctul 7 de pe ordinea de zi, revizirea politicii europene de vecinătate și vom discuta acum despre amendamentele la raportul domnului Cucan în ce privește revizirea politicii europene de vecinătate S-au prezentat uh, uh, 663 de amendamente la acest raport, ceea ce arată cât de uh, inspirați sunt colegii noștri deputați. Domnule Cucan, o să vă dăm cuvântul ca să puteți să ne explicați exact ce se întâmplă cu aceste amendamente și ce se va întâmpla după aceea. Aveți cuvântul, domnule Cucan. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi vreau să mulțumesc colegilor pentru faptul că au arătat atât de mult interes pentru raportul meu, ceea ce a fost ilustrat de cele 663 de amendamente pe care le-am primit și uh, a fost o lectură foarte interesantă pentru mine. Am mai multe idei pe care vreau să le menționez. Politica europeană de vecinătate ar trebui să fie mai strategică și de sine stătătoare. Trebuie să ofere sprijin pentru democrație și pentru drepturile omului. Aceste două tematici trebuie să se afle de altfel în centrul politicii europene de vecinătate. Avem nevoie de un cadru mai diferențiat și croit pe măsură pentru această politică. Trebuie să întărim aspectele de securitate din politica de vecinătate, ținând cont de nevoia de integrare regională pentru țările care se bucură de această politică și pentru a crea cât mai multe punți cu țările noastre vecine. Eu sunt bucuros de faptul că majoritatea amendamentelor merg uh, în aceeași ordine de idei și sunt de acord cu aceste principii generale pe care le-am menționat eu. Există, bineînțeles, și o serie de amendamente care sunt contrare ideilor generale, dar ele reprezintă minoritatea. Deci, pe ansamblu, o abordare pozitivă și vreau să vă mulțumesc pentru acest lucru. Acum vreau să vă spun că obiectivul meu era să am un raport concis și la obiect. Și în um, această perspectivă am să tratez toate amendamentele și am să redactez amendamente de compromis. Prin urmare, vreau să spun dinainte că am să sprijin ideile generale exprimate de multe dintre amendamente, însă n-am să preiau formularea exactă din amendamentele respective. Deci păstrez ideile, dar nu neapărat și felul în care erau ele exprimate. Așa cum am spus mai devreme, acest raport trebuie să fie despre politica europeană de vecinătate și nu despre o țară sau alta de obște. Deci eu vreau să evit evaluarea situației din cutare sau cutare țară. Cel puțin nu vreau să o fac în partea principală a raportului. În plus, vreau să las mai mult spațiu pentru idei și amendamente care se concentrează pe politica europeană de vecinătate. Vreau să rog pe colegii care au uh, transmis amendamente făcute și la alte rapoarte să fie înțelegători pentru că nu am cum să includ toate amendamentele. Acum mai la obiect despre amendamente. Primele 10 alineate includ uh, observațiile de natură generală și vreau ca această uh, organizare a raportului să fie păstrată. Am să găsesc un alt loc în care am să includ amendamentele care se referă la chestiuni de drept internațional, de integritate teritorială, de decizii suverane uh, în lumina politicii de vecinătate. Am și amendamente care solicită o, o um, defalcare conceptuală a politicii europene de vecinătate între Est și Vest. Acestea sunt mai ales amendamente de la ALDE. Înțeleg această solicitare, însă poziția mea este că vreau să am un singur cadru pentru uh, politica de vecinătate, pentru că există suficientă diferențiere uh, în această politică când este aplicată la diferitele țări. Atunci când am vorbit despre nivelul de cooperare din aliniatul 5, tocmai m-am referit la această abordare diferențiată pe care vreau să o promovez pe uh, parcursul întregului raport. Și vreau să se sublinieze mai mult interesul nostru și nu numai prioritățile comune atunci când se definesc obiectivele politicii europene de vecinătate. Propun în plus niște politici mai strategice și cu niște obiective uh, politice clar definite. De aceea vreau să existe noi reguli în ce privește trimiși și speciali și vreau să existe niște aliniate pe această temă în raport. Mulți dintre colegii mei care au depus amendamente au arătat că este nevoie de mai multă coerență între politica europeană de securitate și de apărare comună, între politica um, externă uh, și de securitate și între politica europeană de vecinătate. Vreau însă să vă spun că toate acestea se regăsesc în alineatul 21 dacă îl citiți cu atenție. În alineatul 8, atunci când vorbim despre coordonarea între țările donatoare, am văzut mai multe amendamente care vorbesc despre uh, coordonarea investițiilor în sudul Mediteranei. Am să mă uit mai de aproape la această inițiativă. A doua parte a raportului abordează uh, refasonarea uh, politicii europene de vecinătate și majoritatea amendamentelor abordează aceste puncte. Nu întâmpină aici multe dificultăți, cu excepția acelor amendamente care uh, promovează o abordare mai puțin pentru mai puțin. Nu am cum să le accept. În ce privește alineatul 13, unde vorbim despre diferitele concepte de politică vecinătate și de politică de extindere, în, cu referire la articolul 49 din TFUE, Vreau să insist asupra faptului că vreau ca ambele să fie menționate în acest aliniat. În ce privește sprijinul pentru democrație, reforma justiției și uh, consolidarea capacităților administrative, deci aici nu există amendamente problematice. Am să adaug lucruri despre drepturi și libertăți și am să includ și acele amendamente care subliniază nevoia de a finanța buna guvernanță și crearea capacității de stat prin intermediul politicii de vecinătate. Și cred că tot în această parte ar trebui să vorbim despre drepturile femeilor și drepturilor copiilor, care apar în foarte multe dintre amendamentele depuse. În ce privește condițiile, nici aici nu văd uh, probleme majore. La alineatul 18 eu am să mențin doar acele condiții care țin de uh, operarea de reforme și înregistrarea de progrese și uh, ideea generală este a, uh, cea din abordarea mai mult pentru mai mult. Dimensiunea uh, um, menținerii securității este o parte vitală din raport. Lupta împotriva terorismului, a criminalității organizate, uh, Uh, mai multă coerență cu securitatea și strategia de securitate rămân idei principale din raport. În ce privește conflictele înghețate, credem că acestea trebuie menționate într-un aliniat aparte. Vreau să se las deoparte din această secțiune trimiterile la imigrație căci eu cred că este o chestiune mult mai largă, nu neapărat doar una de securitate. De asemenea, nu vreau să introduc aici um, trimiterile la um, misiunile um, UE și misiunile de cooperare. În ceea ce privește uh, cooperarea regională și vecinii vecinilor, am primit multe idei bune datorită amendamentelor și am să încerc să le includ în amendamentele de compromis. Însă vreau din nou să vă spun că vreau să evit orice fel de menționare a unei țări anume sau a unei regiuni anume din vecinătatea UE. Iar în ce privește uh, referirea la uh, alegerile suverane a anumitor țări partenere, eu am să sprijin acele amendamente. Ultima secțiune se vorbește, uh, vorbește despre obiectivele de politică și instrumentele de folosit. Trebuie să identificăm, bineînțeles, care sunt sectoarele prioritare pentru cooperare și finanțare. Nu vreau să fiu foarte restrictiv în această parte a raportului, însă nu vreau să dăm impresia că totul este o prioritate, pentru că nu este adevărat. Prin urmare, am să discut cu mare atenție despre aceste priorități cu raportorii din umbră și am să fac propuneri pentru amendamente de compromis, mai ales în ce privește articolul 31 și 32. Sunt de asemenea conștient de faptul că chestiunea liberei circulației și a emigrației vor rămâne puncte sensibile și am să încerc uh, să găsesc o cale de mijloc pentru toate amendamentele depuse la această parte din raport. Mulțumesc încă o dată colegilor pentru uh, faptul că au acordat atâta interes acestui raport. Am să rămân în contact cu dumnealor și mai ales cu raportorii din umbră ca să uh, pregătim amendamentele de compromis. Teoretic ar trebui să fie gata destul de repede și aștept cu nerăbdare discuția și vă stau la dispoziție pentru comentarii și întrebări. O ultimă propoziție, dacă îmi dați voie, știind că am avut 663 de amendamente, evident că este foarte greu să mulțumesc pentru, pe toată lumea, probabil că voi dezamăgi pe unii dintre dumneavoastră și vreau să vă rog să nu nu vă așteptați la niște uh, răspunsuri foarte meticulos uh, formulate din partea mea la o parte dintre amendamentele dumneavoastră. Mulțumesc, domnule Cucan. Acum are cuvântul domnul Howitt. Mulțumesc. Eu vreau să vorbesc în numele colegii Andy Cristea, uh, colegului Andy Cristea, care nu a putut să fie prezent astăzi aici și care mulțumește domnului Cucan pentru cooperare și credem că raportul domnului Cucan va fi sprijinit pe larg de această comisie și de acest parlament. Și noi am observat că au existat mai multe și 700 de amendamente și credem că este un bun semnal, dovedește că uh, acest subiect interesează multă lume, nu doar pe membrii Comisiei AFED, și că ne dorim ca această politică să fie una de succes. Foarte multe amendamente sunt convergente, așa că deși raportul nostru din umbră, deși uneori există și divergențe de opinii majore, dar probabil că în momentul în care vor fi negociate amendamentele de compromis, se va ajunge la un bun consens. În ce privește punctele cheie pe care le-a menționat și domnul Cucan, eu cred că dumneavoastră a înțeles foarte bine care erau prioritățile diferitelor grupuri politice. Noi nu vrem să se afirme Uh, valori diferite pentru politica de vecinătate. Valorile care au fost îmbrățișate de Europa sunt la fel de bune și pentru celelalte țări. Deci trebuie să fie vorba despre aceleași valori care sunt promovate și în interior și în exterior. Nu trebuie să avem vreo dilemă în această privință și vrem să se înțeleagă foarte bine acest lucru. Ne dorim să existe mai multă convergență între politica externă și de apărare comună și uh, politica de vecinătate nu sunt politici foarte diferite. Până la urmă se folosesc cam uh, aceleași instrumente pentru toate aceste politici, pentru că ne dorim cu toții să avem țări vecine uh, în uh, condiții de stabilitate. Deci nu credem că uh, putem să le distingem atât de mult. De asemenea, vrem să se pune accentul pe problemele care au fost identificate până în prezent. Am auzit ce a spus domnul Cucan, uh, vrea să lase deoparte chestiunile sensibile precum imigrația, situația din Marea Mediterană, însă având în vedere actualitatea, nu cred că o să reușească să lase cu totul deoparte menționarea acestor puncte. Dar uh, bineînțeles că și noi vrem să uh, um, găsim o soluție pentru uh, cauzele acestei uh, fenomen din sudul Mării Mediterane. E nevoie de mai multă vizibilitate, de o mai bună comunicare. Avem multe politici foarte bune, dar nu știm să le facem reclamă, nu știm să ne vindem. Și este păcat și cred că putem să facem mult mai mult în această privință în uh, relațiile noastre cu vecinii. De asemenea, vrem să existe în continuare perspectiva de aderare pentru acele țări care își doresc să adere la un moment dat. Știu că um, comisia actuală a pus frână și a spus că nu vor exista noi aderări în uh, acest mandat, dar aceasta nu este și poziția Parlamentului European și trebuie să se înțeleagă foarte bine acest lucru. Și dacă există țări care chiar sunt motivate și vor să continue pe calea aderării, să le spunem că pot să o facă și să le invităm să-și continue eforturile. Aș vrea să vorbesc acum și despre amendamentele mele personale, nu numai despre cele depuse de colegul Andy Cristea sunt anumite amendamente foarte precise și uh, vreau să se înțeleagă că unele nu sunt uh, negociabile. Noi vrem să uh, avem relații mai bune cu mișcările din societatea civilă și acolo unde au loc tranziții politice, să-i ajutăm pe cei care nu fac parte din scena politică, nu sunt activi pe scena politică, să aibă și ei un cuvânt de spus. Dacă vrem să sprijinim democrația, trebuie să sprijinim și societatea civilă. Cred că putem să ne inspirăm din ce s-a întâmplat în țările arabe în timpul primăverii arabe sau din ce s-a întâmplat în Ucraina. Sunt și exemple pozitive și exemple negative. Dar eu cred că trebuie să ne gândim nu numai la politicienii de astăzi din aceste țări, ci și la politicienii de mâine, care s-ar putea să vină uh, din societatea civilă. Vreau să vă atrag atenția asupra faptului că mulți dintre deputați vorbesc despre importanța Europei pentru politica externă, pentru politica de securitate. Și apoi vedem că chiar în țările uh, imediat lângă noi, uh, politica noastră de fapt este un eșec total, pentru că izbucnesc noi crize. Cum putem noi să dăm învățăminte altora pentru ce se întâmplă nu știu unde în lume, când nu suntem în stare Uh, uh, pentru că nu avem unitatea sau voința politică necesară sau mijloace necesare pentru a rezolva situațiile de criză de la uh, frontierele noastre. Și cred că politica europeană de vecinătate este un test pentru uh, politica europeană și ar trebui să se înțeleagă acest lucru din document. Sper că um, intervenția mea ajută dez, dezbaterea de astăzi Așteptăm să discutăm cu domnul Cucan în timpul întâlnirilor cu raportorii din umbră și o să avem o atitudine constructivă în momentul în care se negociază amendamentele de compromis, pentru că ne dorim și noi ca acest raport să se sprijine de un uh, consens cât mai larg. Mulțumesc, uh, domnul Iuri, care cuvântul. Vă mulțumesc. Bineînțeles că politica europeană de vecinătate um, trezește interesul pentru că este o politică deosebit de importantă și acest lucru um, este reflectat și de numărul mare de amendamente. Europa are în continuare un rol foarte important de jucat. Această politică trebuie să fie una mai eficientă și trebuie să ne ținem promisiunile, mai ales când vrem să garantăm stabilitatea în țările noastre. Deci vă mulțumesc, domnule Cucan, vă mulțumesc pentru acest raport. Pentru noi a fost o bună uh, sursă de inspirație și sperăm că și amendamentele de compromis vor fi pe măsură. Avem nevoie de un nou cadru care să fie uh, adaptat uh, um, realităților. Și dacă te concentrezi prea mult pe ce se întâmplă uh, într-o țară sau alta, riști să pierzi imaginea de ansamblu. Însă să nu uităm aspectele cheie care ne pot uh, ajuta să uh, definim mai bine obiectivele politice. Grupul conservatorilor și reformiștilor dorește să se concentreze mai mult pe situația din Est, Știm foarte bine ce s-a întâmplat în Ucraina, faptul că teritoriul său a fost uh, știrbit din cauza Rusiei și că acest uh, conflict este în continuare în curs de desfășurare. Trebuie să ne concentrăm asupra Ucrainei pentru că uh, ce se întâmplă acolo va avea consecințe asupra a, a ceea ce se întâmplă în general la frontierele noastre de la Est. Amendu, amendamentul 71 principii generale. Sperăm că acest amendament va fi preluat în amendamentele de compromis. Este foarte important să garantăm suveranitatea statelor care sunt partenerii și vecinii noștri. Este foarte important pentru ei și pentru noi. ca să garantăm independența deciziilor luate. Acum, dacă ne uităm la țările din Sud și dimensiunea uh, sud a parteneriatului. Noi ne concentrăm pe legătura dintre stabilitatea din țările ce se află la sudul Europei și imigrație. Pot să existe probleme majore între nord și sud și diferențe enorme între țările din nord și țările din sud și acestea explică uh, multe dintre problemele pe care le avem cu valurile de imigranți. Însă și conflictele sunt cauza acestor valuri de imigranți și de aceea politica europeană de vecinătate trebuie să menționeze aceste aspecte, războaiele civile și alte conflicte din acea parte a lumii. În sfârșit, un alt aspect foarte important pentru noi și l-am menționat în amendamentul 323. O abordare adecvată a obiectivelor sociale, a obiectivelor legate de răspunderea socială. Am vorbit atât de des de democrație și așa mai departe, însă cred că o mare provocare pentru țările din Sud este să garanteze Uh, libertatea de cult pentru comunitățile creștine. Dacă vreți ca Uniunea Europeană să se ocupe de toate minoritățile, de toate categoriile vulnerabile, atunci nu ne vom îndeplini misiunea. Noi trebuie să arătăm o atenție deosebită pentru comunitatea de creștini. Sunt și ei acum o categorie vulnerabilă. E important pentru că ține de tradiția noastre, de valorile noastre și e important pentru toți uh, cetățenii europeni care în ultimii ani uh, și-au spus cu voce tare nemulțumirea uh, față de faptul că nu acordăm ajutor suficient creștinilor din acele țări. Toate aceste aspecte pe care le-am menționat trebuie să fie incluse în amendamentele de compromis. Și sper că versiunea finală a textului va ilustra nu doar uh, avizele grupului nostru, ci și a întregului uh, Parlament European. Mulțumesc, uh, dau cuvântul doamnei Serviciu, dar știind că sunt multe alte persoane înscrise la cuvânt, vă rog să mi depășiți două minute. <clears throat> Mulțumesc foarte mult. Sunt touching upon some issues of common importance. Mă voi referi doar la chestiunile importante, dat fiind uh, timpul răspuns care mi-a fost pus la dispoziție. Într-adevăr, uh, statele din vecinătate sunt numeroase, sunt uh, diferite și reprezintă cam jumătate din populația Europei. Deci misiunea domnului Cucan, Cucan este una foarte dificilă. Deci, cred că trebuie să subliniem diferențele existente între, între statele din uh, politica de vecinătate. Să recunoaștem diferențele existente între statele din sud și cele din vest. Pe baza acestor diferențe vom putea, să sperăm, uh, găsi soluțiile necesare pentru problemele specifice cu care se confruntă aceste state. Deci, Tocmai de aceea, diferențierea cred că mi se pare o idee bună. Creșterea, încurajarea capacităților în uh, regiune, regiunile acestea, da, într-adevăr, este o bună idee. Cred că serviciul european de acțiune externă, spre exemplu, ar trebui să aibă fonduri mai multe la dispoziție pentru a putea uh, pune în practică toate misiunile noastre. După aceea, principiul more for more este într-adevăr uh, principiul care ar trebui să rămână prioritar. Mai apoi, asistența umanitară pentru vecinătatea noastră ar trebui să fie tratată altfel decât politica pentru dezvoltare și asistență umanitară ce vizează statele terțe. Eu cred că această politică de asistență ar trebui să fie un fel de instrument de încurajare, nu trebuie să fie doar un instrument pasiv de analiză. Dar sunt absolut convins că cu, ajutorul domnului Cucan voi găsi, vom găsi soluțiile perfecte pentru amendamentele de compromis. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Scholz. Sunt întru totul de acord cu cele spuse de antevorbitorii mei. Deci vreau să-i mulțumesc domnului Cucan pentru încercarea pe care o face uh, în sensul regândirii politicii de vecinătate. Vreau să-mi amintesc, uh, să ne amintesc uh, dezbaterea pe care am avut-o la prezentarea documentului de lucru, o dezbatere foarte rotnică. Uh, în cursul uh, dezbaterii respective, domnul Cucan spunea că obiectivele și instrumentele politicii de vecinătate trebuie să fie regândite din pricina rezultatelor deficitare pe care le-am avut până în momentul de față. Da, cred că cu toții suntem de acord că e nevoie de o regândire a politicii uh, europene de vecinătate, atât în ceea ce privește dimensiunea sudică, cât și cea, în ce privește dimensiunea estică. În ceea ce privește misiunea politică, ei bine, lucrul acesta este inclus în documentul de lucru, poate nu la fel de bine subliniat în raport, dar uh, dimensiunea politică uh, trebuie să respecte uh, strategiile uh, stabilite și viziunile politice. Viziunile politice trebuie să genereze vizibilitate uh, atât Uniunii Europene, pe de o parte, cât și statelor care fac parte din politica de vecinătate, politica europeană de vecinătate. Și aici vine întrebarea mea. S-a încercat uh, crearea de propuneri mai mult sau mai puțin uh, co- coerente din punct de vedere politic. Uh, s-a, s-a creat uh, crearea de astfel de propuneri prin intermediul amendamentelor noastre. Vreau să vă întreb cum anume pot fi incluse toate principiile legate de mediu, principiile sociale, economice, etc., etc., în as, state care sunt atât de diferite precum cele incluse în politica europeană de vecinătate. Am încercat să, să transmitem această idee a noastră cu privire la coerență în amendamente precum amendamentul 10, 73, etc. Noi vrem să spunem că politica de vecinătate este importantă în sine, dar trebuie să fie înțelese toate implicațiile pe care politica de vecinătate o, a, uh, o, o are asupra politicii de securitate și de apărare, politicii externe, politicii economice, etc. etc. Și asta am încercat să facem noi în uh, uh amendamentele noastre. Uh, mulțumesc, domnul Meseli. Și cu acestea, lista vorbitorilor s-a încheiat. Vă mulțumesc. La rândul meu vreau să-l felicit pe raportor. Într-adevăr, este una, o misiune deosebit de dificilă, aceea de a încerca să incluzi, să, să găsești un numitor comun uh, pentru toate părerile ce există cu privire la o politică atât de complicată. Există o serie de amendamente pe care le-am depus și care merg în direcția indicată de către raportorul Cucan. Uh, eu uh, personal sunt de acord cu ideea de trimiși special, chiar dacă această idee s-ar putea să nu fie neapărat agreată uh, una, cu unanimitate la nivelul comisiei. Două lucruri pe care vreau să le subliniez. În primul rând, principiul more for more. Da, grupul nostru este de acord că dacă acest principiu este implementat tot timpul și uh, dacă există condiționalități eficiente, cum sunt ele menționate la aliniatul 18, toate acestea sunt suficiente. Dar ceea ce se află la baza ideii de uh, less for less nu este neapărat uh, negativ. Uh, ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că principiul less for less ne-ar uh, permite să acționăm în cazul în care partenerii noștri să dovedesc a fi uh, elevi uh, proști la capitolul drepturilor omului, etc. În asemenea situație, în momentul de față, nu avem instrumente necesare pentru a acționa. Mai apoi, să nu uităm că există o serie de îngrijorări regionale, în special în uh, vecinătatea sudică și tocmai de aceea Uniunea pentru Mediterana, care este în momentul de față un dezastru, ar trebui să fie revizuită și ar putea tocmai de aceea ca, odată revizuită, această uh, Uniune să fie inclusă în politica de vecinătate. Mulțumesc, domnul Schaffhauser. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Trei idei uh, pentru politica de vecinătate din partea mea. În primul și în primul rând, sub, suveranitatea, suveranitatea statelor. Achiul comunitar nu trebuie să încalce suveran, suveranitatea statelor parteneri, pentru că aceasta merge, merge mână în mână cu libertatea, care este esențială dacă vrem această extindere. De fapt, Documentul doamnei Mogherini subliniază din nou și din nou faptul că n-am fost suficient de atenți la suveranitatea diferitelor state și, prin urmare, atitudinea noastră este oarecum imperialistă. În al doilea rând, podurile trebuie să fie conservate discuțiile, liniile de comunicare trebuie să fie conservate. Eu uh, provin din Alsacia, o regiune uh, Uh, ca a Franței, uh, care a fost uh, motiv de bătălie între germanici și francezi. În momentul de față, regiunea Alsaciei este, um, este oarecum Uh, impregnată de caracterul ambelor uh, nații și uh, dacă am reușit să păstrăm Alsacia așa cum arată ea în momentul de față, lucrul acesta se datorează doar faptului că am reușit să păstrăm aceste canale de comunicare. Vorbesc despre Alsacia pentru a face, de fapt, trimitere la regiunile din estul uh, Ucrainei. Uh, Uh, estul Ucrainei, unde și pe viitor specificitățile locale trebuie să fie neapărat uh, conservate, tocmai pentru ca uh, pentru ca încet, încet să se ajungă la democrație. Deci de ce spun toate acestea? Pentru că uh, eu nu-mi doresc război doar de dragul democrației. Nu consider că prin război putem atinge democrația. Cred că e important să discutăm și să păstrăm aceste canale de comunicare. Războiul în sine pentru uh, democrație mi se pare că e o idee pe care trebuie să o respingem uh, cât se poate de categoric. Mulțumesc, domnul Plenković. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau uh, să mulțumesc de asemenea pentru declarațiile făcute de către domnul Cucan. Domnia sa ne-a prezentat uh, foarte frumos toate amendamentele depuse uh, pe marginea raportului său. Însă vreau să subliniez un, un lucru. Calendarul căruia îi face obiectul acest raport. Raportul vine chiar după summitul de la Riga. Uh, raportul este critic, dar în același timp pozitiv în ceea ce privește statele din politica de vecinătate. Uh, s-au tratat într-o manieră diferențiată diferitele aspecte legate de uh, politica de vecinătate. Rolul global al politicii de vecinătate, de asemenea, se află acum într-o perioadă de analiză și tocmai de aceea eu mi-aș dori ca aceste idei să vină la începutul raportului, pentru că, până la urmă, pe regândirea politicii de vecinătate trebuie să cadă accentul. Mai apoi, uh, principiile legate de suveranitatea statelor. Da, acestea sunt esențiale. Uh, suveranitatea trebuie să fie conservată. După aceea, revizuirea politicii de vecinătate este în curs, ar trebui să se încheie această revizie cândva în anul 2016. Tocmai de aceea eu consider că ar trebui să găsim uh, în acest context de analiză toate acele instrumente care au funcționat bine în trecut în alte sectoare ale politicilor noastre. Spre exemplu, în ceea ce privește politica de, exte, uh, uh, de extindere a Uniunii Europene, linia directoare cu privire la guvernanță a fost una încununată de succes. De ce să nu includem la politica de vecinătate de asemenea? Sper din tot sufletul că Uh, la sfârșitul anului uh, uh, comisarul ne va putea prezenta o nouă politică de vecinătate mult mai solidă. Mulțumim, domnul Peterle. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vorbim despre o mare provocare cu care se confruntă Uniunea Europeană, o provocare politică. Sunt încântat de faptul că raportul domnului Cook Cucan uh, prezintă noile realități din uh, vecinătatea noastră. Realitatea nu mai e neapărat la fel de romantică pe cât era în momentul în care am început uh, să discutăm despre politica de vecinătate și despre dezvoltarea relațiilor cu statele din vecinătate. În momentul de față, vecinătatea Europei este lipsită de stabilitate, este fragmentată și ne punem în fața unei mari provocări. Trebuie să ne punem în acest context uh, întrebări uh, legate de mm, maniera în care tratăm subiectul la, pe plan intern. În trecut uh, vorbeam despre principii și valori care trebuie să fie exportate. Acum nu mai vorbim despre aceleași subiecte, vorbim despre diferențiere. Iată, se schimbă situația și la nivel intern. Cred că raportul Cucan uh, pune accent pe necesitatea protejării valorilor și principiilor în măsura posibilului, dar în același timp apare și diferențierea trebuie să ținem cont de faptul că statele din vecinătatea noastră sunt state care n-au finalizat uh, perioada de tranziție spre democrație și tocmai de aceea cred că ar trebui să ne concentrăm pe acel element esențial și anume buna guvernanță. Avem multe probleme cu vecinii noștri. De ce? Pentru că buna guvernanță nu s-a înrădăcinat în aceste state. În ceea ce privește ceilalți actori, mi-ar plăcea să cooperez cu toți cei care vor să coopereze cu noi, atâta timp cât uh, principiile noastre sunt asemănătoare. Vreau să vă mulțumesc, vreau să mulțumesc uh, președinte, uh, raportorului Cucan. Vreau și eu să intervin, spune domnul Permui. Poate că nu s-a spus uh, suficient uh, în ceea ce privește uh, toate aspectele. Să nu uităm că există o serie de um, inegalități. Uh, să nu uităm statele care încet, încet se fărămițează, uh, Siria, Irakul, uh, există situații conflictuale, precum uh, situația din uh, Palestina. Uh, ei, pornind de la această situație, noi, prin, amendele, prin amendamentele noastre, uh, spunem clar că trebuie uh, ca Uniunea Europeană să facă tot ceea ce poate pentru a păstra stabilitatea în aceste state. Nu putem permite ca unele state să Uh, furnizeze arme, spre exemplu, unora dintre combatanți. Deci asta înseamnă că până la urmă trebuie să luăm și noi o decizie cu privire la politica noastră externă. Trebuie să-i criticăm pe cei care au o politică mult prea laxă și uh, uh, îndeplinesc până la urmă, joacă până la urmă un rol negativ în toată po- poliția, în, în toată situația, mă refer la Emiratele Arabe Unite, etc trebuie să spunem sta, ă, lucrurilor pe, ă, pe nume. În ceea ce privește Sahara Occidentală, e clar că aceasta nu mai trebuie să rămână obi, ă, ocupată, trebuie să se ajungă la o înțelegere. Urmează domnul Milan Mon. Vreau uh, să repet cele spuse de domnul Cucan într-o altă dezbatere cu privire la raportul său. Ei bine, în esență suntem de acord. Vreau să-i mulțumesc raportorului, are multe de făcut și peste 600 de amendamente, e, e drept, efort mare, dar cu siguranță, prin experiența sa, va reuși să se achite de această misiune. Ei bine, două lucruri vreau să vă spun. În primul și în primul rând, da, e foarte important să existe o singură politică de vecinătate cu două dimensiuni. Nu trebuie să avem politici de vecinătate diferite așa cum își doresc unii. În articolul 8 al tratatului se vorbește despre politica de vecinătate cu două dimensiuni, dar nu o politică de vecinătate diferită pentru Sud și una pentru Est. Într-adevăr, trebuie să se facă diferențele necesare pentru că situațiile sunt diferite. Soluțiile propuse trebuie să fie adaptate situației uh, pentru care sunt create. Deci sunt de acord cu domnul colegă Cucan. Trebuie să fie evaluată situația din uh, statul respectiv și soluția cu care se vine trebuie să fie concertată în uh, prealabil cu partenerul, uh, trebuie să fie creată pornindu-se de la situația de fapt și după aceea trebuie să fie pusă în aplicare. La Barcelona, Barcelona să, nu ne, să nu uităm, am avut o, în aprilie o reuniune, o reuniune care ar fi trebuit să aibă loc în fiecare an. Uh, Uh, o reuniune cu uh, partenerii noștri din Sud. Din păcate, situația s-a schimbat. Acum urmează să, să se organizeze această reuniune o dată la doi ani. Poate nu e suficient, poate că trebuie să ne întâlnim mai des, să discutăm cu partenerii noștri. În ceea ce privește imigrația, acest subiect trebuie să apară în uh, raport fluxurile migratorii trebuie să fie modulată pe baza dialogului și cooperării. trebuie să fie uh, modulate aceste fluxuri uh, migratorii astfel încât securitatea noastră să nu fie pusă în aplicare. Ambele coaste ale Mării Mediterane trebuie să colaboreze în sensul acesta. Poate că lucrul acesta trebuie neapărat să fie mai bine subliniat în raport. În ultimul rând, principiul more for more este foarte important. Vorbim despre stimulente și nu despre sancțiuni. Această politică more for more este uh, una eficientă, politica statelor acestora trebuie să fie uh, sprijinită. Mulțumesc! Mulțumim! Uh, urmează domnul Cucan în încheierea acestei dezbateri. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc tuturor reprezentanților grupurilor politice, vreau să le mulțumesc colegilor care s-au implicat în această dezbatere. Mă încurajează faptul că, iată, toți colegii își doresc să contribuie la un bun raport care să reflecte, în măsura în care lucrul acesta este posibil, atmosfera ce domină în Parlamentul European. E important să avem politici uh, europene de vecinătate coordonate. Cum spuneam la început, din pricina faptului că au uh, existat multe amendamente, nu toate uh, vor putea să se regăsească în compromisuri. Unii dintre colegi uh, au subliniat subiecte pe care le doresc a fi mai intens discutate. Ei bine, asta cu siguranță vom face în cadrul reuniunilor cu raportorii din umbră pentru pregătirea amendamentelor de compromis. Voi avea o serie de întâlniri cu, uh, cu raportorii din umbră și cu siguranță, pe baza unor discuții mai profunde, vom reuși să ajungem la un numitor comun. Pentru că majoritatea uh, amendamentelor merg în direcția mea până la urmă. La început uh, spuneam de asemenea că dacă începem raportul cu analiza detaliată a uh, situației politice din fiecare stat, atunci cu siguranță la final nu vom putea să ajungem la un rezultat uh, îmbucurător. Rezultatul sau raportul trebuie să fie până la urmă unul concis. Vreau să vă mulțumesc din nou, vă mulțumesc pentru înțelegere, vă mulțumesc pentru uh, discuțiile pe care sunteți dispuși să le purtați pentru a putea ajunge la un consens pe marginea acestui raport. Acest lucru este foarte important, uh, e foarte important pentru noi toți și pentru Parlamentul European, bineînțeles. Recordar que el voto tendrá lugar en la reunión extraordinaria de Strasbourg. Mulțumesc. Votul va avea loc uh, la Strasburg pe 11, reuniune extraordinară. Două-trei minute înainte de ședința cu ușile închise. Cei care nu pot să rămână, vă rog să părăsiți sala. Mulțumesc.